Bine, we can start, please. Vă rog să luați loc. Vom începe. Continuă în italian. cari colegi, abbiamo una mattinata molto densa. Come sapete, noi abbiamo... Dragi colegi, avem o dimineață cu agenda încărcată. Voturi, în primul rând, și apoi o, dis- o discutare a bugetului și o discuție cu ministrul educației și culturii din Luxemburg, după care vom, și acum vom continua cu votarea bugetului. Aș dori să vă rog să aprobați concluziile reuniunii coordonatorilor de ieri. Vă mulțumesc. Și acum, dacă îmi permiteți, aș trece la la votul, la avizul important pe care trebuie să îl uh, votăm, și anume promovarea între prenoriatul în rândul tinerilor prin educație și formare. Însă domnul Morganti, domnul Maragal dorește să ia cuvântul, în primul rând. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește votul în bloc, Raportorul, reprezentantul comisiei, tocmai a sosit și aș dori să știu dacă am avea suficient timp pentru un uh, schimb de informații înainte de a trece la vot. Sì, è vero, noi abbiamo ricevuto solo ieri sera tardi. Eh... Doamna președintă, da, aveți dreptate, am uh, primit această informație ieri seara și acest lucru reprezintă, de fapt, o problemă. Oricum, este clar că astăzi va trebui să votăm. Nu știu ce părere au grupurile politice. Am văzut care este părerea raportorului și trebuie să luăm o decizie împreună, să după cum am spus, astăzi va trebui să votăm. Domnul uh, Morgan are cuvântul. Am, am putea prevedea 15 minute, 30 de minute pentru a da curs propunerii domnului Maragal. Cred că și raportorii din umbră sunt de acord. Pentru că dacă nu vom lua o decizie, avizul nu va putea fi aprobat de comisia noastră. Doamna președinte, înțeleg, vă înțeleg poziția Însă aș dori să ascult opinia tuturor înainte de a lua o decizie. Am putea să votăm avizul doamnei Soidrova și apoi celălalt raport, apoi să discutăm cu ministrii și apoi să revenim la vot. Domnul Stroeschi, vă rog. Cred că nu este nicio problemă dacă suspendăm ședința pentru 15-30 de minute, însă, după cum a spus președinta, trebuie să votăm astăzi, în această dimineață, pentru că dacă nu, vom uh, destabiliza activitatea comisiei noastre de astăzi. Penso che la, mh, mm, difficile dire un quarto d'ora perché abbiamo ora il Cred că nu putem să amânăm ședința cu 15 minute pentru că i-am invitat pe reprezentanții președinției uh, luxemburgheză mai târziu. Însă nu știu, poate la ora 12 putem uh, vota bugetul. Trebuie să votăm acest proiect de aviz. Haideți să facem în felul următor.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 aceasta ar fi propunerea mea. Am putea vota, vota acum avizul doamnei Soidrova pe marginea raportului Morgano și să vedem dacă vom avea suficient timp. Să vă rog să fiți prezenți la ora 12 și aveți uh, dreptate, este necesar să adoptăm poziția noastră față de contribuția Consiliului. Bine, passiamo allora al voto. Tutti hanno la scheda di voto inserita? Sì. Haideți să votăm. Sper că aveți cu toții lista de vot. După cum am spus, votăm proiectul de aviz al doamnei Soidrova. Amendamentul oral 3, în primul rând. Amendamentul 93, modificat de amendamentul al 3, cine stă pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 95, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94, pentru, împotriva, abțineri, respins. 96 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103 modificat prin amendament oral 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Încă i-a deschis votul. Redeschidem votul. S-a redeschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Respins. 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 121 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Vot pe părți la cererea PPE la amendamentul 122. Prima parte, cine stă pentru, împotriva abținerii se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva abținerii respinsă. Compromisul 8 acum, pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 125 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 126 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 128 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu 130 pentru, împotriva abținerii se adoptă 133 pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Continuăm cu Ample 4, pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Ample 11, pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Ample 21, pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 137 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 acum, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost adoptată, însă aș uh, prefera să verificăm. S-a deschis votul. A doua parte. S-a închis votul. Respinsă. 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul nou acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 154 domnului Chiuciuc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155. O ștergere pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să repetăm cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156, identic, deci, în aceeași situație. 160, Supunem la vot 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 164 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 165 pentru, împotriva obținerii se adoptă. 166 pentru, împotriva abținerii respins. 167 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 168 este caduc. Continuăm cu 169 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 173 modificat prin amendamentul oral 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Continuăm cu 172. 172 pentru. Împotriva. Abțineri respins. Continuăm cu, cu amendamentul Amendamentul 170 pentru, împotriva, abținere. Respins. 174 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 174. S-a închis votul. Respins. 175 acum. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 177. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 183 acum pentru, împotriva abțineri respins. 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 187 acum pentru, împotriva abțineri respins. 186 pentru, împotriva abținării, se adoptă. 191 pentru, împotriva abținării, respins. 189 pentru, împotriva abținării, respins. 192 pentru, împotriva, abținării, se adoptă. 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 195 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 197 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 198 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul oral 5 la amendamentul 199 elimină uh, cuvintele Derly și Solului. Sunteți de acord cu aceste modificări? Foarte bine. Deci avem un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri respinsă. Ample 13 acum, pe... îmi cer scuze, este vot pe părți la cererea pe prima parte. Pentru, împotriva, abține se adopta, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Ample 16, pentru, împotriva, abțineri, respins. Ample 20, pentru, împotriva, abținării se adoptă. Ample 24 pentru, împotrivă, abținere, respins. Compromisul 12 pentru, împotriva abținere se adoptă. Trecem acum la amendamentul 209, Riada, Niriada, cine stă pentru, împotriva abținere se adoptă. Și acum amendamentul 210, vot pe părți, la cererea PP, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, aș dori să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mi s-a părut că a fost respins o diferență de un vot. 2014, spune doamna președinte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Supunem la vot acum 216 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 217 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 218 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu Ample 1, vot pe părți, la cererea PPE, prima parte. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte. Pentru, împotriva abținării Haideți să verificăm. Poate a fost respinsă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă. In favor, against, abstention, rejected. Ample 5, in favor, against, abstention, ab, uh, adopted. Ample 6, in favor, against, abstention, excuse, uh, sorry, sorry, in favor, Allora, ok, adopted. Eh, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. În plan nouă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 23 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare. S-a deschis votul pentru ocupare 23. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum la expunerea de motive A7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocuparea A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, la expunerea de motive B, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru,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 Vom încerca o verificare. S-a deschis votul la 27. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, împotrivă, cine este? Abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 a fost retras, trecem la ocupare I, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 caduc, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare C pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46, bun, vom face o verificare Deschidem votul. La 46. Nu, mă scuzați, spune președinta, la ocupare ca. Am deschis votul și am votat. Și acum 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri, împotrivă încă o dată, abțineri. Poate vom face o verificare electronică la 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, 65, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare J pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare G pentru. Doriți o verificare la ocupare B? Bine. Atunci uh, deschidem votul la ocupare B. S-a închis votul și se adoptă. Ocupare G pentru, împotrivă, ațineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotriva, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare F, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum 88, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 89. S-a închis votul.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 împotriva, abțineri, se respinge. Și acum votul final a proiectului de raport în ansamblul său. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului nostru, doamna Soidrova, sub forma raportorului din umbră, de asemenea. Doamna președintă, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, pentru că cred că ați îmbunătățit într-adevăr raportul pe care l-am pregătit. Deci este raportul uh, întregii comisii CULT, pentru care vă mulțumesc. Cred că uh, Parlamentul va adopta acest raport și aceasta va transmite un mesaj clar Uniunii Europene pentru a promova spiritul antreprenorial în educație și training. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu cred că e vorba de un mesaj într-adevăr foarte clar din partea noastră pentru tinerii antreprenori. Într-adevăr, se reflectă aici politica de educație și raportul este foarte important. Trecem acum la raportul Morgano și vom trece direct la voturi. Aveți lista de vot în față pentru raportul Luigi Morgano. Foarte bine, vom începe 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 39 nu trebuie votat, este un amendament lingvistic. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 nu este votat, de asemenea la amendament lingvistic, deci 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se respinge, nu? Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot pe părți la 69, la cererea ALDE, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 75, la cerere S și D, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Șaptezeci șase, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot diferență. 83 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 22 de voturi pentru, unul împotrivă și 5 abțineri. Felicitări eh, lui Luigi Morgano. Dacă dorești să intervii. Per ringraziare davvero e sentitamente i relatori da, per l'eccellente. Aș dori să Mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o cu aceștia și aș dori de asemenea să mulțumesc secretariatului Comisiei Cultură, domnului Pop, și tuturor consilierilor grupurilor politice. Sunt absolut convins că puterea Comisiei noastre, forța ei, se datorează coerenței, unității, dorinței de a concretiza lucrurile. Și cum s-au întâmplat acestea și până acum, obiectivul nostru politic a fost atins pentru că am pregătit, ne-am pregătit și transmitem Comisiei Trans un mesaj coerent datorită căruia uh, subliniem rolul și potențialitățile, provocările cu care trebuie să ne confruntăm pentru o politică culturală de calitate. În concluzie, turismul cultural reprezintă nu doar un instrument privilegiat pentru dezvoltarea personală, ci și un element extrem de important pentru a putea consolida ideea europeană. Este de asemenea un adevărat motor al creșterii, al dezvoltării economice și sociale în teritoriile noastre. Iată de ce vă mulțumesc încă o dată. Mulțumește și doamna președinte și spune că această părere, acest aviz a fost extrem de important. Subiectele vor fi înscrise, prin urmare, în strategia pe care dorim să o dezvoltăm în legătură cu turismul, spune doamna președinte, și este important să avem această abordare transversală. Mulțumesc raportorilor, raportorilor fictivi, secretariatului, iar acum ne mai rămân 5 minute înainte să uh, vină invitatul nostru din Luxemburg, motiv pentru care vă voi cere să fiți aici și oricum la ora 12 pentru votul uh, pentru buget. Mulțumesc! Doamna Ferhaien, am văzut din trecut că nu toată lumea reușește să vină la timp, deci mie mi se pare că ar fi o idee mai bună să începem acum și apoi eventual să suspendăm votul. Poate vom reuși să votăm. Ma non era... Io ho capito che la pausa era stata richiesta per consentire... Io am înțeles că pauza era dorită pentru negocieri, pentru a discuta cu raportorii și raportorii fictivi. Ați ajuns deja la o concertare în acest domeniu, înseamnă că nu am înțeles eu foarte bine. Pauza a fost prevăzută nu doar pentru aceste uh, negocieri, ci și pentru discuții după vot. Oricum ne mai rămân 5 minute. Attended. Doamna președintă, problema este că unii colegi au venit special în această dimineață pentru a vota acum și dacă schimbăm momentul, în special pe o chestiune atât de importantă precum bugetul, colegii nu vor putea veni, când colegii au venit de multe ori doar pentru acest vot. Possiamo anche cominciare a votare ora, e però manca... Păi atunci putem să începem să votăm. Cioè, they are coming in two minutes, just to, just to show Președinția luxemburgheză va sosi în două minute. Putem începe să și votăm, însă nu știu dacă avem suficient timp. Doamna Camera Verde. Trebuie să recunosc că sunt, nu, prea, nu prea mai înțeleg ce se întâmplă. Eu înțelesesem că trebuie să amânăm puțin votul pentru a permite raportorilor din umbră să discute despre propunerea făcută ieri seară sau azi noapte de Comisia Europeană. Aș propune ca raportorii din umbră să iasă din sală pentru a putea discuta și pentru a putea trece cât mai repede la vot, pentru că Mie mi se pare o idee foarte bună să includem propunerea Comisiei în uh, vot și să votăm după ce s-au consultat raportorii din umbră. Și poate vom reuși, într-adevăr, să votăm înainte, înaintea sosirii reprezentanților președinției, însă oricum, sau nu, dar uh, e o temă deosebit de importantă și trebuie să discutăm și propunerile făcute de Comisia Europeană. Și dacă va trebui să votăm la ora 12, este un lucru care ne afectează pe toți și probabil va trebui să găsim uh, înlocuitori dacă noi put- nu putem să fim prezenți la ora 12. Abbiamo bisogno di confrontarci sulla base della novità emersa stanotte con le... Da. Urgența este datorată faptului că am primit uh, ieri seară um, această propunere atât de târziu din partea Comisiei Europene Um, două minute nu sunt suficiente. Nu este vorba de a vota în două minute, ci de a verifica proiectele pilot și așa mai departe. Și convenisem că vom vota la ora 12. Tocmai de aceea vă întrebasem înainte ce trebuie să facem. Ja chętnie wprowadzę do tego głosowania. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, aș putea să vă prezint chestiunea asupra care vom vota nu ne va lua decât vreo două minute și cred că imediat după aceea intervine doamna președinte, spune vom începe și așteptăm uh, venirea Consiliului după care vom continua. Uh, domnilor și domnilor, este adevărat că am primit această propunere ieri, după ora 19. Prin urmare, am avut puțin timp la dispoziție, personalul a trebuit să-l putea. Astăzi putem să votăm, luând în considerare valorile primite ieri, situația se îmbunătățește, dar doar puțin. Avem trei observații. Evaluările, nivelul de evaluare, Uh, se face în funcție de A, B, C, D ca note, A fiind cea mai bună. Propun, prin urmare, că atunci când avem un A sau un B, să votăm pentru, iar pentru C și D să votăm împotrivă. A doua propunere. Să nu votăm propunerile care vin din partea celor care nu sunt membri ai comisiei noastre. Este vorba despre niște comisii care țin mai degrabă de competența altor comisii, cum ar fi Comisia Econ, de exemplu. Nu aș dori să finanțăm din bugetul culturii proiecte care pot să aparțină altor bugete mai importante, cum ar fi bugetul privind economia sau sănătatea. Și a treia observație din partea mea, am încercat să văd care sunt limitele uh, propunerii comisiei și aș dori ca prioritățile să fie luate în considerare. Este vorba, în primul rând, despre educație. Cele două proiecte care uh, se referă la filme și subtitrare, televiziune, filmele noi, țin de asemenea la proiectele care fac parte din programul numit Europa Creativă și uh, proiectele legate de educație. Aș vrea de asemenea ca recomandările care au fost făcute aici să nu aibă vreun caracter politic. Aceste recomandări sunt uh, în acord cu recomandările comisiei noastre și ale uh, Comisiei Europene. Aș dori ca programele care sunt deja realizate să fie continuate și nu aș vrea să punem punct anumitor programe care au fost evaluate pozitiv în trecut. Poate că astăzi, acum, ar primi o notă mai puțin bună, dar oricum. Anul 2016 va fi cu siguranță mai bun decât anul 2015. Putem deja să constatăm acest lucru, dar acest an va fi mm, puțin sub așteptările noastre. Prin urmare, va trebui să îmbunătățim proporțiile între creditele de angajare respectiv de plată, pentru că trebuie să ne menținem atenția asupra chestiunilor legate de cultură. Și, în fine, încă o remarcă, este mai ușor să pui în aplicare niște proiecte pilot care au un buget mai redus decât uh, proiecte care ar necesita un buget mai important. Vom discuta de asemenea propunerea, opinia Comisiei Cultură sub forma unei rezoluții. Această opinie va putea să înglobeze și remarcile suplimentare care au fost făcute de către dumneavoastră. Mă gândesc la bursele din domeniul educației pentru uh, a apăra ideea de Europa creativă și de Europa pentru cetățeni. Aș dori să mai subliniez că am încercat să protejez, să apăr și proiectele legate de sport, de promovarea unei vieți sănătoase. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, drag coleg. La descrizione de su questa... Dacă Doriți să interveniți, dragi colegi, acum este momentul? Domnul Morganu? Richiesta di cortesia del gruppo dei Verdi per dire vediamo di... Mi se pare că am avut în această dimineață o cerere din partea grupului Verzilor care doreau să reflecteze 5-10 minute la aceste probleme legate de ce și de de. În ceea ce ne privește, noi nu avem nicio problemă în a vota imediat. Am stabilit deja ce avem de făcut cum ar trebui să votăm. Dar uh, s-a spus la început că suntem de acord pentru votarea proiectelor pilot, care sunt uh, reluate la punctele A și D, după care vom face o evaluare a resurselor în ceea ce privește anumite elemente noi, de exemplu portalul, pro, portalul propus de colegul nostru Diaconu, uh, și uh, pe care l-am adoptat în comisie, țin să repet acest lucru pentru că este vorba de asigurarea continuității în activitatea noastră și nu uh, să facem uh, pași falși de dans. Aș vrea să spun, să, să știu de fapt ce intenții au verzii, ce vor să facă. Cu siguranță, mie mi se pare că ar trebui să amânăm votul. Procedere a questo punto al... Președinta, dacă doriți, Trecem acum la vot, așteptând reprezentanții președinției. Domnul Maregal? Da. După ce am auzit explicațiile, cred că putem trece la vot direct. Mulțumesc. First, it's better to, to vote. Cred că este mai bine să votăm mandatul pentru raportor. Este cel mai simplu vot. Deci mandatul pentru raportor, după care vom vota amendamentele bugetului la buget. Deci, vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru acordarea mandatului raportorului. Deci cine stă pentru? Cine stă pentru acest mandat? Deci doar mandatul. Un singur vot. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mandatul este adoptat. Nu știu dacă mai avem timp. We can... How do you... For me, it's better to, to wait. Pentru mine ar fi mai bine să așteptăm președinția și să trecem apoi la vot sau să începem. And then this. Allora, we try to vote. Încercăm să votăm și o să rugăm reprezentanții președinției să aștepte puțin. Dacă vom fi foarte rapizi, nu va fi nicio problemă, dacă sunteți de acord, pentru că mă tem că după aceea nu toată lumea va fi prezentă pentru vot. Începem cu amendamentul cult 5801. Cine este pentru? Împotriva abținerii? Se adoptă cult 5802 pentru împotriva abțineri se adoptă 03 pentru împotriva abțineri se adoptă 04 pentru împotriva abțineri respins 05 pentru împotriva abțineri se adoptă 06 pentru împotriva abțineri se adoptă 06 06 este caduc. 08 pentru, împotriva abținere se adoptă. 09 pentru, împotriva abținere respins. 11 pentru, împotriva abținere se adoptă. 12 pentru, împotriva abținere se adoptă. 13 pentru, împotriva abținere Verificăm S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abținerii. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri respins, 18 pentru, împotriva abțineri respins. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri respins, 21 pentru, împotriva abținerii respins. Aș dori să verificăm 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 22 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 23 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri respins. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri respins, 30 pentru, împotriva abținerea se adoptă, 31 pentru, împotriva abținerii respins, 32 pentru, împotriva abținerii respins, 33 pentru, împotriva abținerii respins, 34 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 35 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 36 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 37 pentru, împotriva, abțineri, respins, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul la 41. S-a închis votul. Respins. 42 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 42. S-a deschis votul.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 că o să le spunem bun venit. Italian also it's better that you were uh, uh sorry. And uh, so, allora, we welcome the, the representative. Bun venit președinției luxemburgheză. Alături de noi sunt doi ministri importanți din guvernul luxemburghez, domnul Claude Meiș, ministrul învățământului și cercetării, alături de doamna Maggie Nagel, ministrul culturii, și voi continua în limba italiană. Nu înainte de a vă mulțumi în engleză pentru prezență, în această dimineață avem ocazia de a purta un schimb de opinii sincer în legătură cu prioritățile președinției luxemburgheze în ceea ce privește cultura, educația și tineretul și voi continua în limba italiană. Aș dori să vă spun că procedura pe care o vom urma este următoarea. Cei doi ministri vor lua cuvântul unul după celălalt. Primul va fi ministrul culturii, după care va fi, care va fi urmat de domnul Claude Maiș, după care voi da cuvântul membrilor comisiei noastre, după care vom avea vom primi răspunsurile din partea celor doi miniștri. Am prevăzut o oră și jumătate pentru acest schimb de opinii și aș dori să amintesc doar două elemente. Cred că am sosit la, într-un moment important Cred că nu mai putem da înapoi. Drept urmare, avem nevoie de o abordare politică care cred că este reprezentată și de președinția luxemburgheză și salut propunerile făcute în acest domeniu, cultură, educație și sport. Între cele 10 puncte prioritare ale, comis- ale Comisiei Juncker, vedem că cultura nu este atât de bine reprezentată, mai ales din punctul de vedere al agendei sociale. Și mă bucură faptul că pentru președinția luxemburgheză axa socială este o prioritate. Cred că trebuie să acordăm atenție și acestor aspecte care vor contribui la crearea de locuri de muncă. Fără o dimensiune culturală și educațională suficient de consolidată, nu vom avea un bun viitor în uh, Europa, așa cum am văzut uh, că ne-au demonstrat evenimentele uh, recente. Am vizitat Grecia în ultima lună și am văzut cât de importantă este valorificarea patrimoniului cultural ca potențial de creștere economică și uh, Cred că după ziua de ieri, toată lumea a înțeles că în Europa avem nevoie de mai multe investiții, că trebuie să ne folosim mult mai bine potențialul resurs- resurselor umane și că trebuie să ne ocupăm mai mult de potențialul uh, inovator al culturii. Ieri s-au discutat propunerile de reduceri, uh, s-au mintit propunerile de reduceri bugetare. Tocmai am uh, votat un mandat raportorului care negociază bugetul. Și este important să nu uităm de comunicare și de coerența între prioritățile noastre strategice și sper ca președinția luxemburgheză să se implice și din punct de vedere al resurselor financiare. În planul de investiții Juncker este amintită educația, însă nu suficient de detaliat. Și în ceea ce privește cultura și industria uh, creativă, Parlamentul a insistat asupra uh, importanței ca și acest domeniu să fie finanțat prin planul de investiții Juncker. Ați uh, subliniat întotdeauna importanța uh, multilingvismului în uh, Europa, ceea ce privește situația tinerilor. Sunt sigură că ea va reprezenta o prioritate pentru președinția luxemburgheză. Sunt sigură că vom colabora foarte bine, însă cred că mi se pare că avem nevoie de o schimbare paradigmei în Europa, cultura trebuie să se bucure de un uh, loc mult mai important și în ochii Consiliului. După președinția italiană, letonă și luxemburgheză, urmează o nouă troică prezidențială și acum o să dau direct cuvântul doamnei Maggie Nagel. Aveți la dispoziție 8 minute pentru prezentare, vă rog. Grazie, signora Presidente Silvia Costa. Onorables membres du Parlement européen, mesdames et... Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc mai întâi, doamnă președinte, pentru primirea pe care mi-o faceți și pentru că îmi dați ocazia să prezint modul în care, în următoarele șase luni, președinția luxemburgheză va fi în serviciul culturii și a culturilor europene. Nu o să fac o mare introducere în legătură cu valoarea culturii în Europa nu o să vorbesc despre rolul său în integrarea europeană, despre importanța sa pentru dezvoltarea personală și socială, despre potențialul socialelor creative pentru competitivitate și creștere, pentru dezvoltare, pentru promovarea respectului și diversității culturale și lingvistice. Pentru că eu cred că toate acestea sunt premise pe baza cărora uh, am discutat deja și suntem de acord toți din această sală. Noi împărtășim aceste convingeri care sunt uh, niște uh, faruri în drumul nostru prin sectorul cultural și creativ. De aceea aș vrea să vă mărturisesc că nu o să rămân în lucruri abstracte. Cu siguranță articolul 167 privind funcționarea Uniunii Europene ne limitează în ceea ce putem face concret la nivel european, dar cred că uh, ne oferă totuși și suficientă marjă de manevră pentru a avansa în legătură cu cele trei obiective pe care și le-a stabilit Consiliul în cadrul agendei europene privind cultura. Și dați-mi voie să vă dau niște explicații, domnilor și domnilor. În ciuda tuturor lucrurilor pe care le-am putea spune, în ciuda tuturor crizelor. Cultura este un lucru important, pentru că, în primul rând, cultura reprezintă un element fundamental al vieții comune. În al doilea rând, ea reprezintă un rezervor comun de valori și de referințe comune care rezonează cu uh, moșteniri, cu emoții, cu anumite conștiințe pe care trebuie să o împărtășim. Și apoi este un vector al dezvoltării economice, al creșterii, al ocupării forței de muncă și așa mai departe departe. Noi trebuie să investim toate eforturile noastre pentru a demonstra că viitorul Uniunii Europene trece prin cultură și că prin fiecare, uh, prin toate cele trei elemente pe care le-am menționat. Tocmai de aceea trebuie să facem eforturi pentru a pune în evidență rolul și contribuția transversală a culturii ca valoare și vector uh, și tot ceea ce poate ea să facă pentru obiectivele Uniunii Europene. În ciuda tuturor eforturilor pe care le fac miniștrii europeni ai culturii, există noi investiții care subliniază efectele pozitive ale punerii în aplicare a sectoarelor culturale și creative. Integrarea mai transversală a culturii este importantă, coordonarea cu alte politici sectoriale și, în consecință, coerența între politicile respective rămâne o adevărată provocare. De aceea, ca președinție luxemburgheză, noi am hotărât să facem lucrurile din cealaltă parte, plecând, dacă vreți, de la un exemplu concret pe care îl dau în ceea ce urmează. V-ați întrebat probabil când uh, ce vreau să spun când am afirmat că nu-mi plac lucrurile abstracte. Uh, în cadrul parteneriatului uh, a trioului care au pus accentul pe transversalitate, pe patrimoniu, pe inovație, pe viabilitatea economică și pe includere socială, președinția luxemburgheză va folosi pârghiile pentru uh, orizontalitatea culturii ca element indispensabil în relațiile exterioare ale Uniunii Europene și acesta este al treilea obiectiv al agendei europene a culturii și a patra prioritate a programului de lucru 2014-2018 al Consiliului. Obiectivul este deci fixat. Trebuie să vedem cum să facem lucrurile, mai ales dat fiind că noi dorim să începem, cum v-am spus, din cealaltă parte și ca luxemburgheză, uh, ca luxemburghez, noi avem o viziune mai degrabă pragmatic asupra lucrurilor și punem ceea ce este concret în serviciul a ceea ce este strategic. Cultura, cooperarea în cadrul dezvoltării sunt elementele pe care punem accentul și acesta din mai multe motive. Pentru că mai întâi există un este vorba despre un domeniu în care cultura este un element palpabil, care prezintă mult potențial în ceea ce privește cooperarea transversală și transsectorială. Uh, Există de asemenea punți către alte subiecte, cum ar fi drepturile omului, buna guvernanță, migrarea, politica de vecinătate și așa mai departe. În al doilea rând, coerența politicilor pentru dezvoltare este o prioritate a președinției luxemburgheze și a Consiliului de Ministri uh, care au responsabilități în legătură cu dezvoltarea. 2015 este anul dezvoltării care subliniază faptul că dezvoltarea nu poate fi uh, doar a unui departament, ci a tuturor. În fine, negocierile cu Națiunile Unite legate de dezvoltarea durabilă vor intra în faza finală. Este vorba despre o dezbatere importantă în cadrul căreia ă, noi nu vom interveni, dar față de care considerăm că sectorul cultural va trebui să se poziționeze ă, suficient de repede, mai ales pentru a pune în aplicare ă, diferite obiective. Există studii în pregătire la nivelul Comisiei Europene și a Serviciului European pentru Acțiune Externă, atât în acest domeniu cât și în alte domenii legate de cultură și acțiunea externă. Trebuie să definim care sunt mesajele pe care noi, ca și Consiliu, dorim să le transmitem. Trebuie să vedem cum vom profita de momentul care ni se propune pentru a face aceste lucruri. Și, în fine, nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont și de activitatea dumneavoastră, de raportul doamnei Șarcasi, care a, care a fost inițiat de comisia dumneavoastră și care a marcat o etapă importantă în gândirea strategică privind cea mai bună utilizare a culturii ca uh, prerogativă blândă uh, pentru a impune obiectivele noastre în terțe. Pe 23 martie anul trecut, împreună cu Comisia pentru Afaceri Externe, ați discutat despre diplomația culturală și despre uh, acțiunile pregătitoare ale Comisiei. Activitatea noastră a permis ca Serviciul European să, pentru Acțiune Externă să intervină. Acest serviciu este un actor cheie în domeniul respectiv. Iar ieri, Ați avut o audiție foarte importantă, o audiție publică legată de uh, traficul cu obiecte de patrimoniu cultural și acest subiect este extrem de dureros. Consiliul este conștient de acest lucru și uh, subiectul a fost deja abordat în mai multe ocazii. Ieri s-a subliniat urgența și gravitatea situației și pot să vă asigur că această chestiune va rămâne printre preocupările noastre cele mai importante în timpul președinției luxemburgheze. Mulțumesc acum Comisiei de Cultură și delegației, delegațiilor Parlamentului European pentru angajamentul în domeniul culturii și al relațiilor externe ale Uniunii Europene. Suntem convinși că împreună cu dumneavoastră Comisia Europeană și serviciile de acțiune externă vom putea uh, impune niște baze pentru un cadru strategic solid pentru cooperare și diplomație culturală. Și în acest context aș dori să profit de această ocazie pentru ca să vă invit cu toată căldura la conferința care va avea loc în Luxemburg pe data de 3 și 4 septembrie anul viitor, intitulată Cultură și dezvoltare către o abordare mai strategică a politicilor culturale în acțiune externe ale Uniunii Europene. Această conferință ne va permite să ne aplecăm și mai mult asupra culturii și dezvoltării dezvoltării, proiectând modurile în care cultura poate contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dar vom putea aborda și dezvoltarea în anumite sectorii, cum ar fi patrimoniul sau industrii structurale, creative, eh, industria digitală și așa mai departe. Toate aceste dezbateri vor conduce la incidența culturii legată de durabilitate, la inițiativele eh, pentru a dezvolta demersuri coerente și o metodologie care să ne permită să ne atingem obiectivele. Doamnelor și domnilor deputați europeni, în rezumat, concentrându-ne pe aspectul cultură și dezvoltare, vom dori să ajungem la obiectivele Consiliului care contribuie pe de o parte la mai multă coerență a politicilor și prin acest mod subliniază și necesitatea unei abordări mai strategice a culturii în relațiile externe în general. De aceea țin să subliniez în fața dumneavoastră foarte hotărât că noi nu vedem cultura ca un simplu instrument. Noi suntem cu adevărat convinși că o consolidare a acțiunii Uniunii trebuie făcută prin intermediul culturii și că, înainte de orice, cultura este o valoare intrinsecă. Se spune că valoarea reală a culturii se află în ceea ce uh, se întâmplă în societatea care a asistat la nașterea ei. E adevărat, dar noi am vrea să spunem ceva în plus, am vrea să contribuim la o conștientizare majoră a faptului că cultura poate să aducă lucruri importante, rezultate importante și de asemenea ea dă societăților noastre anumite reprezentări. Doamnă președinte, înainte de a ceda cuvântul colegului meu, Claude Meș, dați-mi voie să vă spun care sunt prioritățile uh, președinției în domeniul audiovizualului și mai ales în ceea ce privește strategia privind piața uh, unică numerică. Deși la nivel național nu ține de competențele mele, sunt bucuroasă să vă pot spun că această strategie privind piața unică numerică este tra- transversală. Trebuie să salutăm faptul că și Comisia a recunoscut importanța acestui lucru la nivel uh, orizontal și în diverse sectoare socioeconomice. Numericul digital nu este un sector aparte. Instituțiile noastre uh, au uh, dorit în mai multe ocazii uh, ca uh, acest lucru să se întâmple, să existe o piață unică digitală. Cetățenii europeni sunt confruntați încă cu anumite bariere care împiedică să acceseze în linie anumite servicii audiovizuale. Este indispensabil ca aceste bariere să dispară, astfel încât cetățenii europeni să poată să reușească să aibă acces la audiențe dintre cele mai lași, fără niciun fel de uh, discriminare legată de locul de rezidență sau de naționalitate. Încă de la început, am făcut referire la prima directivă numită uh, Televiziune fără frontiere. Am susținut eforturile Comisiei pentru a crea în domeniul audiovizualului o piață unică bazată pe principiul liberei circulații, iar președinția va continua să apere acest demers. Așa că așteptăm cu interes concluziile Comisiei în urma consultărilor legate de directiva servicii și media audiovizual. Comisia a anunțat în comunicatul său pentru piața unică digitală un interes pentru conținuturile autovizuale și printre acestea figurează cele care se referă la modernizarea regulilor normelor privind drepturile de autor, obiectivul fiind adaptarea lor la lumea digitală. Dar dacă propunerile legislative sunt prezentate în timpul președinției luxemburgheze, aceasta va uh, avea grijă să uh, le uh, așeze acolo unde merită. Aș dori să vă spun de asemenea că Comisia în comunicatul său a anunțat pentru începutul 2016 măsuri care să pună uh, capăt unor uh, um, angajamente care nu merită atenția noastră. Exercițiul comisiei pe care și-a propus să-l facă la modul detaliat va consta în analizarea platformelor online care joacă un rol din ce în ce mai important astăzi în distribuirea conținuturilor, inclusiv al conținuturilor audiovizuale. Și așteptăm cu interes inițiativele pe care comisia uh, le va lansa uh, în legătură cu acest domeniu, fără a uita uh, subiectele Europe 1 un uh, subiect foarte important. Vă mulțumesc, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și pentru uh, modul în care m-ați ascultat. Mulțumesc, spune doamna președintă. apreciem aceste, acest, această listă de priorități. Vă mulțumesc și pentru modul în care ați urmărit cu multă atenție activitatea noastră. Problemele legate de distrugerea patrimoniului cultural este într-adevăr un subiect important și avem uh, multe propuneri de făcut în acest domeniu. Apreciez și angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește uh, directiva privind bunurile culturale și cred că va trebui să fim uh, și mai clari în legătură cu perspectivele care se deschid în fața noastră. Sperăm să fim cât mai implicați în această directivă privind cultura și conținuturile culturale și acum voi da cuvântul domnului Claude Meș, ministru al uh, Educației Naționale și a Tineretului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Dragi deputați, stimați deputați, aș vrea să mă, vă mulțumesc întâi pentru invitația de a fi printre dumneavoastră pentru a vă prezenta programul și prioritățile președinției luxemburgheze în domeniul educației, al preșcolarilor și al tineretului. Pentru Luxemburg, că este a 12-a președinție a Consiliului și pentru fiecare țară, evident, este o șansă de a putea să ghideze dezbatele în cadrul Uniunii timp de șase luni. Președinția luxemburgheză dorește să fie o președință pentru cetățeni, pentru creștere și pentru inovare și ocuparea locurilor de muncă. În ceea ce privește educația și formarea, președinția noastră este convinsă că a venit timpul să punem accentul și mai mult pe includerea tuturor tuturor tinerilor într-o educație de calitate. Dacă educația este un domeniu care ține de competența statelor membre, mai ales de acestea, Uniunea Europeană joacă un rol extrem de important pentru a inspira, pentru a completa și a susține întreprinderile la nivel național, în special prin schimbul de bune practici. În acest context, în mai 2009, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat cadrul strategic ET 2020, un cadru care care reprezintă un instrument fundamental pentru structurarea cooperării europene în domeniul educației și formării. Progresele realizate în implementarea acestui cadru sunt evaluate odată la trei ani și prezentate împreună cu o listă de priorități pe termen scurt fixate pentru perioada următoare, adică până în 2017, sub forma unui raport comun al Consiliului și Comisiei. Un element principal al programului președinției noastre va consista în adoptarea acestui raport comun și va fi mai mult decât un exercițiu de rutină. Pe lângă această agendă, președinția noastră va face un bilanț al, măsur, al măsurilor și eforturilor pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană și statele membre pentru a reduce abandonul școlar în Europa. Studii recente arată faptul că în acest domeniu demersurile pentru reducerea abandonului școlar sunt foarte diferite în funcție de statul membru. Realitatea ne arată de asemenea că procentele de abandon sunt extrem de alarmante pe anumiți elevi, cum ar fi, de exemplu, cei care fac parte din familii de imigranți. Pe baza unui simpozion privind abandonul școlar, care a fost organizat săptămâna trecută, Luxemburgul va propune un proiect de concluzii ministrilor educației pentru a relansa dinamica la nivel european și național. Pe de altă parte, Luxemburgul va organiza o conferință privind diversitatea și multilingvismul în domeniul educației și încadrarea preșcolarilor. Această conferință ne va permite să identificăm pârghii, acțiuni politice, bun practici care ne, bune practici care ne vor permite să răspundem nevoilor tinerilor într-un context de multilingvism și diversitate. În același domeniu al educației, Luxemburgul organizează în cooperare cu Agenția Europeană pentru Educație Adaptată și Inclusivă o audiție în cadrul căreia vor fi invitați să se exprime tineri europeni care au sau nu nevoie educative specifice. Aceștia vor avea, prin urmare, ocazia să elaboreze o serie de recomandări privind educația inclusivă, care vor fi aduse la cunoștința Ministrilor Educației cu ocazia Consiliului din noiembrie 2015. Prin această agendă, președinția va pune accentul pe includerea socială a tuturor cetățenilor și mai ales a tinerilor includerea este, considerăm noi, o condiție prealabilă pentru a promova ocuparea locurilor de muncă de către tineri, cetățenia activă și aderarea la valorile europene comune. Acesta ar trebui să înceapă încă de la cea mai fragedă vârstă și să se refere la toți copiii și tineri, indiferent de originea socială, culturală sau lingvistică provocarea lor în considerare și a punerii în valoare a diversității a tinerilor cetățeni europeni este mai actuală decât oricând și mai ales acum de când miniștrii educației din cele 28 de state membre au, uh, ne-au reamintit acest lucru în declarația de la Paris din martie 2015. În domeniul tineretului, președinția luxemburgheză constituie un moment de răscruce la nivelul cooperării europene în acest domeniu în perioada 2010-2018. Ajungem suntem la sfârșitul cel de-al doilea ciclu în această cooperare. Închidem un ciclu de dialog structurat cu tineretul în Europa și ajungem și la sfârșitul implementării primului plan de muncă în Uniunea Europeană pentru tineret. Prin urmare, este momentul de a face un bilanț și de a constitui bazele pentru anii următori. Noi dorim să dezvoltăm și sinergii europene, care sunt necesare pentru a consolida participarea tinerilor la viața democratică a Europei. De aceea, în cadrul Consiliului, vom propune o rezoluție pe acest subiect, pregătită în cadrul dialogului structurat european în domeniul tineretului. Și cu ocazia Consiliului din 2015, miniștrii tineretului s-au pronunțat asupra recomandărilor realizate uh, de Conferința Europeană a Tineretului de la Riga din martie 2015. Cu ocazia conferinței europene a tineretului din Luxemburg, care va avea loc în 21 și 24 septembrie și v-aș fi recunoscător uh, dacă ați participa ca membri ai Parlamentului uh, European la această conferință, ei bine, această conferință va marca sfârșitul actualului ciclu de dialog și tinerii vor avea ocazia să țină cont de părerile miniștrilor, să realizeze, să propună recomandări finale care vor fi uh, prezentate miniștrilor tineretului cu ocazia reuniunii Consiliului din noiembrie 2015. Avem de asemenea intenția de a adopta un raport comun 2015 care să facă un bilanț, interme- bilanț intermediar al punerii în aplicare a cadrului renoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului. Și, în fine, vom propune adoptarea unui proiect de rezoluție cu, în legătură cu un plan de uh, lucru al Uniunii Europene în favoarea tineretului. Acest plan va prezenta marile priorități și politicile în legătură cu tineretul în perioada 2016-2018. Va fi vorba despre dezvoltarea animării în sectorul socioeducativ și de cooperarea transsectorială pentru a susține participarea tinerilor la viața democratică din Europa. Și, în fine, un loc important va reveni potențialului acestei participări de a preveni marginalizarea, abandonul școlar și radicalizarea tinerilor. Vrem de asemenea să consolidăm măsurile care pot facilita tranziția tinerilor spre vârsta adultă, în special prin studii uh, și prin piața muncii. Un accent special va fi pus pe sănătatea și bunăstarea tinerilor, precum și pe noile condiții și oportunități care se prezintă în fața acestora în era digitală. Bineînțeles, vom discuta cu ocazia președinției noastre de planul Juncker, de posibilitățile pe care le avem pentru a integra elemente ale educației și tineretului în favoarea educației și tineretului în acest mare proiect, în aceste mare proiecte europene, încă care va trebui să definim și ce tip de proiect poate să fie finanțat prin proiectul Juncker în favoarea educației și a tineretului. Toate acestea sunt în conformitate cu obiectivele pe care uh, președinția luxemburgheză le-a stabilit și anume investiții în dezvoltarea cetățenilor și mai ales în formarea tinerilor uh, în perspectivele pe care aceștia le au la nivel european. Vă mulțumesc încă o dată, domnilor și domnilor, pentru această invitație, vă mulțumesc pentru atenție, pentru interesul pe care Parlamentul European îl are față de uh, activitatea președinției luxemburgheze și aștept remarcile, întrebările, sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Multe, um, caro ministru, mi sembra că ci siano multe premesse per un lavoro. Vă mulțumesc, domnule ministru. Cred că vom putea colabora foarte bine cu Consiliul. Avem interese comune în ceea ce privește tineretul. Ați anunțat organizarea câtorva conferințe la care și membrii comisiei noastre vor participa și ați uh, spus că și prin planul de investiții Juncker se dorește punerea în prim plan a domeniului uh, cultural. Noi tocmai am uh, adoptat un uh, raport privind promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și uh, formare și am adoptat un raport despre procesul de la Bolonia, tema în legătură cu care tocmai a, fost, a avut loc o conferință în acest an și voi da cuvântul în primul rând coordonatorilor. Doamna Farhaien este prima. Vă mulțumesc, pentru prezentările interesante pe care mi le-ați uh, ținut. Mi se pare că v-ați ales în mod corect prioritățile, însă eu am o întrebare. De curând aici la comisia noastră am discutat bugetul și vom continua această, această discuție și tocmai în, în acest domeniu al programelor culturale, programul uh, Europa Cetățenilor, Consiliul a propus reducerea alocărilor bugetare. Este un lucru care mă uh, Um, miră, pentru că dacă dorim să mergem uh, mai departe din acest punct de vedere, nu putem uh, accepta tăierea bugetului la cultură și la educație pentru a uh, finanța programul de investiții Juncker. Dacă ne dorim să avem mai multe rezultate din punctul de vedere al pregătirii profesionale a tinerilor, cred că ar trebui să finanțăm mai bine toate aceste mm, programe și uh, nu să le tăiem uh, bugetele, deci v-aș uh, ruga să vă asigurați că până la urmă să ajungem cel puțin la o păstrare a bugetului uh, la nivelul din trecut și să nu avem reduceri bugetare. Știm foarte bine că au fost luate fonduri de la programul Orizont 2020 pentru a fi finanțat programul de investiții Juncker ceea ce mie nu mi se pare a fi un progres și tocmai de aceea v-aș ruga ca pentru președinția luxemburgheză aceste elemente să se bucure de o atenție deosebită. În ceea ce privește piața unică digitală europeană, mi se pare că există un angajament din partea președinției Consiliului. În momentul în care am discutat pachetul telecomunicații, am văzut că atunci când vine vorba de necesitățile uh, culturale din, uh, din partea uh, sectorului creativ nu prea sunt luate în seamă. Deseori se discută despre noua epocă digitală doar din perspectiva detaliilor tehnice, când vine vorba de importanța neutralității rețelelor, se, se pierde din vedere cât de importantă este, este această neutralitate a internetului și pentru domeniul cultural. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră față de rolul culturii, rolul educației în uh, contextul uh, agendei digitale propuse de Comisia Europeană. Mulțumesc. Petra Camera, Berta, cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, uh, doamna ministru, domnule ministru, pentru prezentările dumneavoastră. Voi continua cele spuse de Sabina Ferhaien. Sunt de acord cu câteva din afirmațiile dumnei și aș dori să insist asupra a două puncte. După o luptă relativ de lungă purtată cu Consiliul și cu Comisia, am reușit să convenim un foarte bun uh, program Erasmus Plus, care se desfășoară deja de aproape 2 ani și din partea aproape tuturor agențiilor naționale auzim că există probleme majore legate de punerea în aplicare acestui program. Mai ales atunci când vine vorba de programele pentru tineri, uh, care pentru Parlamentul European trebuiau să fie, trebuiau să contribuie la formarea uh, profesională, la pregătirea profesională a tinerilor, nu doar uh, într-un mod formal, dar și într-un mod informal. Și auzim că tocmai această componentă a educației informale, când vine vorba de proiecte de uh, dimensiuni mai mici din statele membre, întâmpină dificultăți și situația este foarte îndepărtată față de ce și-a dorit inițial uh, Parlamentul European. Ce înseamnă acest lucru? Proiectele de mici dimensiuni nu mai sunt uh, finanțate, există probleme majore, mai ales la programul Leonardo da Vinci prin care am încercat să permitem unui număr cât mai mare de tineri să viziteze țări străină și că lucrurile de fapt s-au îngreunat cu toate aceste programe. Implementarea merge foarte, foarte lent și sistemul creat de noi cu bunăvoința noastră cred că ar trebui să fie îmbunătățit. Uh, procedurile administrative ar trebui să fie simplificate pentru că situația în acest moment nu este una prea bună și v-aș mulțumi dacă mm, v-ați ocupa puțin de această problemă înaintea revizuirii de la uh, jumătatea mandatului. Cred că ar fi o idee foarte bună dacă președinția luxem- luxemburgheză s-ar concentra pe, pe aceste probleme pentru a înțelege uh, care este situația și care sunt posibilitățile Parlamentului și Consiliului de a îmbunătăți funcționarea acestui program atât de important. Afirmațiile dumneavoastră în legătură cu, cu importanța multilingvismului mi s-au părut deosebit de, de interesante. Există foarte multe uh, opinii care consideră că nu mai trebuie să promovăm multilingvismul în, în școli. Știu că se poartă o asemenea dezbatere în Franța în ceea ce privește situația limbii germane. Se poartă asemenea dezbateri și în alte state membre unde se pune accentul foarte mult pe limba engleză. Și toate aceste dezbateri și evoluții ne demonstrează că multilingvismul și importanța multilingvismului pierd teren Uh, în uh, Europa, ceea ce este contrar dorințelor noastre și aș dori să spun și câteva lucruri în legătură cu agenda digitală. Pot fi de acord cu cele, spune, cu cele spuse de Sabine Verheyen, dar aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu dreptul de autor. Așteptăm, ați spus că așteptați cu nerăbdare propunerile Comisiei Europene și noi așteptăm uh, aceleași propuneri, însă mi se pare că este deosebit de important să găsim un echilibru potrivit în ceea ce uh, față de accesibilitatea bunurilor culturale. Trebuie să consolidăm și situația artiștilor care trebuie să fie plătiți în mod adecvat pentru a putea trăi în mod decent în urma activităților lor culturale. În același timp, trebuie să fim atenți ca bunurile culturale să fie accesibile, de exemplu, în domeniul educației. Aici ar trebui să găsim uh, derogările potrivite care să permită accesul la aceste bunuri culturale, deci trebuie să ne asigurăm că generăm cultură și că ne asigurăm că această cultură este și una accesibilă pentru toți cetățenii europeni. Mi se pare un element deosebit de important găsirea acestui uh, echilibru între artiști și utilizatori și aș dori să știu, din acest punct de vedere, în ce formă președinția luxemburgheză va da o prioritate acestui element și dacă această procedură a blocării în funcție de originea geografică a anumitor conținuturi culturale va reprezenta o prioritate pentru dumneavoastră și portabilitatea conținuturilor mi se pare uh, a fi foarte greu de, de soluționat. Însă dacă discutăm despre geoblocking și derogări de la această procedură doar la mod orizontal, mi se pare că situația va fi puțin mai complicată pentru că trebuie să fim atenți ca drepturile pentru cei care cumpără aceste drepturi să, să poată fi cumpărate la prețuri decente dacă vom cere licențe multinaționale și dacă acest lucru înseamnă apoi apariția unor licențe paneuropene mult prea scumpe, cred că acest lucru nu este o soluție pentru că um, ar fi o soluție care ar favoriza, în primul rând, uh, multinaționalele, mai ales cele care vin din Statele Unite ale Americii, care și-ar permite mai degrabă să cumpere asemenea licență multinațională în defavoarea unor actori uh, de dimensiuni mai mici din uh, Europa. Deci trebuie să înțelegem ce se poate, uh, ce este posibil din punctul de vedere al renunțării la geoblocare și ce nu se poate, să vedem care sunt avantajele și dezavantajele renunțării la, la geoblocare și să ne axăm mai mult pe portabilitatea conținutului. Mulțumesc, Petra. Helga Trupel. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și celor doi miniștri pentru prezentările lor. Sunt de acord cu cele spus, spuse de Sabine Verheyen și cu ultima afirmație a lui a, a domnului Petra Camerevert. Cred că trebuie să fim foarte precauți în legătură cu geoblocarea. Nu putem, nu putem forța introducerea unor uh, licențe europene pentru că uh, acest lucru ar contraveni multi, multi, uh, multiculturalității în Europa. Aș dori acum să spun câteva cuvinte despre rolul culturii în relațiile externe ale Uniunii Europene. Până acum am discutat că nu avem, nu avem nevoie de o uh, diplomație culturală de sus în jos, ci că ar trebui să ne angajăm la nivelurile mai de jos, să discutăm cu ONG-uri și ne gândim la crearea unui fond dedicat așa numitor intervenții culturale. În momentul în care există tensiuni sporite în anumite state, ar fi foarte bine să putem apela la un asemenea fond cultural prin care putem permite desfășurarea unui dialog uh, care să dezamorseze tensiunile respective. Și aș dori să știu dacă sunteți dispuși să acceptați uh, crearea unui asemenea fond. În ceea ce privește acum punerea în aplicare a a programului Erasmus+. Plus. Am vizitat de curând agenția responsabilă din acest punct de vedere, cu care am discutat despre tendința manifestată în programele culturale și educaționale de a fi privilegiate programele de mari, dimen- de, de mari dimensiuni. Ni s-a promis că vor fi mai vigilenți și că pe viitor, mai ales în ceea ce privește programele de cooperare școlară, vor uh, alege mai degrabă proiectele mai mici. Și aș dori să vă întreb dacă mm, veți monitoriza și dumneavoastră respectarea acestei tendințe de a promova mai degrabă proiectele de dimensiuni mai mici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gramatica, Chisara, cu cuvântul αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια... Mulțumesc, doamna președintă, doamna ministru, domnule ministru. Știți foarte bine că trecem printr-o etapă foarte dificilă pentru Europa. E clar că trebuie să vorbim despre cultură și se spun multe lucruri frumoase despre cultură, însă fondurile pentru cultură și educație sunt în scădere. Așa că, în primul rând, cred că ar trebui să aveți noroc și vă urez noroc în munca dumneavoastră. În prezentările dumneavoastră, din câte am văzut, în următoarele șase luni veți lucra din greu pentru a ajuta domeniul culturii și al educației, lucru care este foarte dificil în momentul de față. În Grecia, experiența recentă n-a fost prea bună și, într-adevăr, a fost, uh, am avut o adevărată mm, posibilitate de a ieși din zona euro, acel Grexit despre care se vorbea și despre care mulți credeau că e posibil. De aceea, cultura este afectată în momente de criză. În Grecia am fost o adevărată democrație timp de secole, pentru care cultura a fost esențială. N-aș vrea să vă repet prea mult timp uh, din uh, timpul dumneavoastră, dar vreau să vă vorbesc acum despre o chestiune mai concretă și anume drepturile omului, care sunt o parte a culturii. Dumneavoastră spuneți că doriți să ajungeți la un echilibru corect pentru a promova cultura. De multe ori există bune intenții, dar, din păcate, drepturile creatorilor, al celor care sunt activi pe piața culturii, nu sunt respectate. Sper de aceea să continuați să faceți mai departe pași în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul domnilor miniștri pentru a răspunde. Cred că nu mai există alți colegi care doresc să intervină, așa că vă rog, doamna ministru Nagel. Da, mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să uh, încep cu întrebarea doamnei uh, Verhoeven în legătură cu bugetul și piața unică digitală. În ceea ce privește proiectul general de buget, aveți absolută dreptate și este de dreptul regretabil ce se întâmplă. E adevărat că cele trei părți ale Europei Creative au avut de suferit reduceri, cultura și partea sectorială au fost afectate și e greu de acceptat ca de cele mai multe ori cultura să fie prima afectată atunci când trebuie să facem reduceri bugetare. Și acest lucru se poate remarca și în ceea ce vă spuneam uh, reputația, uh, vă spuneam la început reputația domeniului culturii. Pentru că uh, reducerile bugetare afectează în primul rând partea culturii, dar cu toate acestea trebuie să lucrăm în continuare pentru recunoașterea valorii culturii și a transversalității activității sale. Este o muncă de Don Quixote, poate, dar cred că nu avem o altă alegere. Și ar trebui să ținem cont și de două elemente în ceea ce privește poziția Consiliului. Știm cu toții că finanțele publice în Europa la ora actuală se află uh, în continuare afectate de criza economică și de impactul pe care aceasta l-a, l-a avut asupra bugetului, de aceea când e vorba de bugetul public, se ține cont de acest element, dar, pe de altă parte, bugetul propus în 2016 pentru programul Europa Creativă este superior celui din 2015. Acesta este deja un semn bun pentru noi. Într-o fază viitoare, parlamentele naționale vor trebui să se pronunțe asupra proiectului de buget și va trebui să urmărim cu atenție ce se va întâmpla în cadrul președinției noastre. Pot să vă asigur încă de pe acum că acordăm o atenție deosebită programului Europa Creativă în ceea ce privește posibilitățile oferite pentru cultură ca și sector economic înfloritor în Europa și, de asemenea, din punctul de vedere al promovării diversității culturale și lingvistice. Și sper să avem un dialog bun cu Parlamentul European pentru că rezultatele să fie mulțumitoare pentru noi toți și pentru cultură, bineînțeles referitor la procesul de digitalizare. Aceasta rămâne în continuare un punct important pe agenda Consiliului. Există și un grup de experți um, la nivelul Consiliului în ceea ce privește digitalizarea conținuturilor culturale și acest grup de experți își va publica la toamnă raportul său asupra căruia uh, ne vom uita și noi. Bineînțeles, această problemă rămâne o preocupare a noastră pentru a îmbunătăți conținutul și pentru a promova gestiunea durabilă a acestuia. Doamna uh, deputat Camarvelt, sunt uh, foarte conștientă de aspectele pe care le-ați prezentat aici. Nu țin neapărat de competența mea, dar suntem de acord uh, și colegul meu și eu și vom face tot ce vom putea pentru a rezolva problema blocării pe criteriu teritorial și pentru a găsi o modalitate practică de a rezolva această situație cu ministrul nostru de stat, cu primul ministru de asemenea. În încheiere, pentru domnul deputat Gramaticakis, într-adevăr, Trebuie să fim foarte precauți față de situația actuală și avem uh, voința de a face progrese cu pași mici, cum ați spus dumneavoastră, dar suntem foarte hotărâți și știm foarte bine în ce direcție vom merge, tocmai pentru a respecta pe toată lumea în domeniul culturii și al educației. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Meș. Președinte, Vă mulțumesc, doamnă președinte. O să vă răspund în limba germană și mă adresez în primul rând domnei Verhaien. Vă înțeleg foarte bine în momentul în care vă exprimați temerea că fondurile dintr-un fond sunt luate dintr-un fond dintr-o parte și sunt uh, folosite în altă parte și uh, se spune că acest lucru ar fi un mare progres, că s-ar uh, obține mai multe rezultate cu aceste fonduri. Nu este neapărat adevărat și vom fi foarte precauți în acest punct de vedere, însă, după cum a spus și doamna Nagel, cunoaștem foarte bine uh, marja, situația financiară în care, bugetară în care ne aflăm și cred că este un lucru înțeles de toată lumea. Este bine să investim în cultură și în educație într-un mod potrivit. Nu este suficient să avem mai multe fonduri, ci acestea trebuie folosite pentru a, a întreprinde măsurile politice potrivite. Și cred că dacă vom reuși ca și planul de investiții Juncker va avea ținte clare legate de investițiile în domeniul cultural, investiții pentru tineri, atunci asemenea norme cred că trebuie să fie aliniate obiectivelor generale ale planului de investiții Juncker, care își dorește o dinamizare, o modernizare a continentului nostru, investiți, își dorește să investească în noile tehnologii, în crearea uh, unor noi uh, perspective pentru tineri, cred că atunci, trebuie să înțelegem că trebuie să discutăm uh, cu toții, între statele membre, cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, uh, despre atingerea acestor obiective, pentru că acest plan de investiții Juncker își dorește să fie un catalizator, să a, să atragă și statele membre și sectorul privat în aceste investiții. Doamna Camerevert s-a referit la o problemă legată de punerea în aplicare a programului Erasmus+. Plus. Cred că toți actorii implicați în punerea în aplicare acestui, uh, punerea în aplicare acestui uh, program trebuie să dea dovadă de de bunăvoință și, să, și cred că toată lumea dorește ca acest program să funcționeze cât mai bine. Uneori uh, ai anumite avantaje dacă ești ministrul unei țări de mici dimensiuni, pentru că ești mai apropiat de probleme mai apropiat de actorii implicați în punerea în aplicare acestui program Erasmus Plus și auzi foarte repede care sunt problemele, ce anume nu funcționează. Înțelegi că sarcina administrativă este prea mare pentru actorii de, de mici dimensiuni pentru care este dificil să profite de acest program, chiar dacă intenția originală a acestui program era să vină întâmpinarea acestor actori și că acest program a fost uh, gândit pentru educația formală, informală și non-formală, cred că într-adevăr trebuie să analizăm situația, să vedem unde trebuie să depunem eforturi mai mari și să încheiem această evaluare înaintea revizuirii de la mijlocul mandatului. V-ați uh, referit și la rolul limbii uh, germane. Nu știu dacă această chestiune ține de competențele președinției uh, Consiliului. Discutăm când vine vorba de educație în Uniunea Europeană, ea este strâns legată de principiul subsidiarității. Fiecare stat trebuie să-și definească propriile priorități, ținând seama de trecutul său, de cultura sa, de situația actuală. Însă, desigur, președinția luxemburgheză va încerca să uh, sublinieze importanța diversității culturale tocmai pentru a promova identitatea culturală într-o lume globalizată în care schimburile sunt mult mai intensificate, schimburi interculturale care sunt uh, posibile doar dacă există un adevărat uh, multilingvism. Deci cetățenii uh, pot să comunice mai bine, dacă stăpânesc mai multe limbi, doar dacă, stăpân, doar dacă stăpânești o altă limbă, poți avea acces la cultura uh, limbii uh, respective și mie mi se pare că multilingvismul este o temă de mare viitor pentru continentul nostru și pentru toți cetățenii europeni. Știm foarte bine că dacă stăpânești mai multe, mai multe limbi, îți antrenezi mult mai bine creierul și studii științifice uh, demonstrează că uh, simptomele uh, demenței, de exemplu, apar mult mai târziu, cu până la 5 ani mai târziu, dacă stăpânești mai multe, mai multe limbi străine. Și este important ca uh, foarte de devreme copiii să învețe limbi străină, Deci pentru președinția luxemburgheză această temă este o prioritate. O țară uh, în care o țară cu, cu un milion și jumătate de, de locuitori um, cu atât de multe limbi, cred că a demonstrat uh, că a înțeles importanța stăpânirii mai multor limbi străine. Euh, insisté beaucoup, je comprends, euh, sur... De aceea va trebui să înțelegem și importanța investițiilor în domeniul educației. Și am auzit uh, o atitudine pesimistă aici din partea domnului eurodeputat. Bineînțeles că fiecare vede realitatea țării sale altfel, dar oricum Există acum o realitate europeană și pot să spun că nu sunt atât de pesimist. Cred că Europa și cetățenii europeni au înțeles că dacă ne pregătim pentru viitor, dacă dorim ca continentul nostru să progreseze, dacă dorim să avem cu adevărat reușită economică, trebuie să pregătim tinerii, trebuie să investim în tineri și în educația lor că trebuie să le transmitem competențele necesare acestei viitoare generații pentru ca ei să fie în stare să-și asume responsabilitatea peste 20-30 de ani pentru a lua deciziile potrivite și a transmite competențele înseamnă să transmiți capacități personale, capacități necesare pe piața muncii, pe de altă parte, și dacă tinerii nu sunt pregătiți în conformitate cu așteptările de pe piața muncii, bineînțeles vor avea probleme în viața profesională, dar și în viața privată, dar pe de altă parte ei trebuie formați și ca cetățeni responsabili cetățean care să poată să-și asume deciziile necesare și să participe la o dezbatere democratică. E vorba de toate aceste responsabilități, acestea sunt valorile și competențele care trebuie transmise tinerilor. Și uh, în fiecare zi uh, mențin legătura cu uh, cadre de învățământ cu profesori, elevi și așa mai departe și știu că asta este experiența în țara mea cel puțin, nu știu dacă este la fel în toate țările, dar, bineînțeles, trebuie să avem uh, o atitudine uh, foarte critică pentru că există multe critici față de ce se întâmplă în Europa, față de problemele bugetare și trebuie să înțelegem că cetățenii europeni trebuie să nu fie dezamăgiți în ceea ce privește potențialul care există în acest domeniu de aceste reduceri bugetare importante. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această intervenție. Cred că doamna Trupel dorește să intervină din nou după ce a auzit răspunsul, dacă mai dorește și altcineva. Oricum, doamna Trupel și domnul Zdroievski. Da, da, îmi pare rău că n-am uh, fost aici la începutul discursului dumneavoastră, dar aș reveni la întrebarea pe care am pus-o și la acest fond de intervenții, dacă sunteți deschisă, dacă vă gândiți la această posibilitate și întrebarea referitoare la proiectele mici, pentru că se referă la cultură și educație și nu știu dacă sunteți atentă la aceste proiecte și dacă doriți să faceți ceva în acest sens. Mulțumesc și acum domnul Stroieschi. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să prezint aici o problemă care de altfel a fost uh, valabilă pentru toate președințiile de când am fost uh, atent la această chestiune. E vorba de statistici. Pentru că și în ziua de astăzi în Europa cunoștințele noastre în ceea ce privește cheltuielile pe bugetul culturii sunt uh, foarte limitate. Nu știm exact uh, care sunt uh, sumele cheltuite. Din când în când uh, se fac studii comparative și se uh, descoperă cu acea ocazie că datele statistice sunt greu de comparat. Sistemele statistici, statistice sunt foarte diferite. Dacă comparăm datele din Franța și Germania, de exemplu, vedem că definiția dată cheltuielilor este foarte diferită și știm cu toții cât de importantă este cultura pentru economie. Așa că ajung la întrebarea mea uh, Președinția luxemburgheză are de gând să îmbunătățească situația pentru aceste date statistici, statistice pentru a ști mai multe în legătură cu cheltuielile pe domeniul culturii. Mulțumesc. Da, doamna Evans. Da, mulțumesc, doamna președintă. <coughs> Mi-a plăcut uh, că ați pus accentul pe uh, multiculturalism și pe importanța limbilor. Eu reprezint țara Galilor, o țară bilingvă. Pentru noi este foarte important să promovăm limba noastră maternă, așa cum uh, promovăm și limba engleză. Însă o, bună parte a spațiului culturii este alocată, practic, de către guvernul nostru din țara Galilor. Și vreau să vă întreb dacă veți uh, participa la un dialog mai deschis nu doar cu guvernele de stat, ci și cu guvernele subsidiare, să zicem, pe problemele de cultură și politici lingvistice. Dacă mai sunt alți colegi care doresc să intervină, se pare că nu. Aș avea și eu două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, pe mine mă interesează foarte mult această tematică a dialogului intercultural și provocarea pe care o reprezintă cultura pentru a favoriza o atitudine pozitivă față de dialogul intercultural. În Europa există mai multe modele pe această temă și în luna septembrie vom organiza o conferință unde va participa și un reprezentant uh, UNESCO. Pentru că, iată, uh, vom sărbători a 10-a aniversare a Convenției Interculturale în cadrul UNESCO. Va fi o ocazie foarte bună pentru noi să dezbatem această temă și să cooperăm între noi. În ceea ce privește multilingvismul, este adevărat, statele membre trebuie să ia decizii, însă așa cum spunea și doamna Camerevelt, la ultimele reforme la nivel național nu se observă prea multe modificări în sensul recomandărilor europene, uh, și anume acela de a include o limbă maternă și două limbi străine în procesul de învățământ, pentru că de multe ori mm, tendința este de a menține doar o singură limbă străină și acest lucru este îngrijorător pentru noi, pentru că se ajunge practic la un monolingvism. Credem că ar trebui să se insiste mai mult și aceasta ne-ar putea permite să reducem decalajele culturale existente. Cred că cooperarea trebuie întărită în acest domeniu. Un alt uh, punct care mi se pare interesant și mi-aș permite să fac și o sugestie pe această temă, în uh, cadrul conferinței pentru tineret se acordă o atenție deosebită programului Erasmus Plus și există o cooperare deosebit de strânsă între Parlament și Comisie, iar reducerile bugetare n-au fost prea mari pe această linie bugetară și s-a menținut până la urmă uh, identitatea programului pentru tineri. Trebuie să rămânem foarte vigilenți, să vedem ce se întâmplă uh, la fața locului și pot să vă spun că mă interesează foarte mult uh, cooperarea, diplomația, dimensiunea culturală în cadrul strategiei de politică externă. Este o dimensiune esențială, în special în aceste momente dificile și chiar și în vecinătatea noastră apropiată. Am impresia că, din acest punct de vedere, programul Europa Creativă și Tineret nu exploatează pe deplin potențialul cooperării cu statele terțe sau se centrează doar pe anumite dosare specifice în cadrul acțiunilor de cooperare bilaterale pe care le vom organiza la nivelul UE, ar trebui să acordăm o atenție deosebită acestor relații culturale, lucru care este deja prevăzut în Erasmus Mundus sau în alte programe. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, uh, domnul Meș și după aceea doamna Nagel. Vă rog. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru aceste sugestii care vor fi integrate în uh, reflexiile și uh, propunerile noastre pe care le vom face diferitelor instanțe cu care vom avea întâlniri în lunile următoare în legătură cu programul Erasmus+. Cred într-adevăr că trebuie reanalizată realitatea de pe teren, cum am spus-o deja și în răspunsul pe care l-am dat uh, întrebării doamnei Camere Verde. Cred că trebuie să propunem un soi de analiză la jumătatea drumului pentru a vedea cum uh, uh, a fost conceput acest program Erasmus Plus, care sunt divergențele acum uh, și cum este el pus în aplicare în întreaga Europa. Va trebui să tragem concluziile în legătură cu acest subiect și cred că va trebui să analizăm cu mare atenție situația. În ceea ce privește cooperarea, cooperarea cu țările terțe și în domeniul tineretului. Cred că este un factor de o importanță extremă pentru promovarea toleranței, pentru promovarea deschiderii față de lume, pentru promovarea deschiderii către alte culturi, pentru construirea unei identități europene. Toate acestea sunt uh, niște elemente despre care e bine să vorbești cu parteneri europeni. Eu cred că lumea a devenit atât de mică și pe de altă parte este atât de mare, încât chiar trebuie să mergem dincolo de frontierele europene pentru a oferi tinerilor posibilitatea să aibă experiențe personale, să aibă cunoștințe personale în alte țări această recomandare. Am uh, notat-o de asemenea și vom vedea în ce măsură va putea fi introdusă în recomandările ulterioare. Doamna Evans a întrebat dacă în cadrul președinției noastre vom respecta și repartizarea competențelor în diferitele state membre. Știm foarte bine că uneori educația este considerată o competență națională, uh, alteori este mai degrabă o competență regională, uh, totul depinde de regiuni. Uh, e nevoie de, există anumite așteptări, există anumite nevoi, lucrurile sunt diferite și evident vom ține cont de aceste specifici capacități în uh, diferitele state membre și pentru diferitele regiuni. La, în Luxemburg avem multe contacte cu Germania, de exemplu, și cu Bundeslanderele care sunt apropiate, vecine cu țara noastră și știm foarte bine că educația reprezintă o competență Uh, și în Germania este o competență națională. Uneori aceasta reprezintă un avantaj, alteori este un subiect de discuții, cum se întâmplă în Germania, uh, din nou, dar aceasta este realitatea. Trebuie să respectăm, trebuie să respectăm această realitate. Doamna Costa, doamna președintă, ați reamintit importanța multilingvismului. Aveți dreptate. Ca președinție nu putem acum să luăm poziție în legătură cu vreo măsură care a fost propusă într-un stat membru și cred că nu este rolul președinției de a judeca aceste lucruri, importanța multilingvismului în speță. Tot ceea ce poate să aducă el tinerilor, adolescenților, cred că am uh, spus-o foarte clar, știți care este poziția mea în legătură cu acest subiect. Președinția luxemburgheză va insista asupra acest, acestui fapt. O limbă în plus, de multe ori, aproape întotdeauna, reprezintă un atu. Nu va conduce la un eșec școlar. Este o realitate pe care o trăim în țara noastră în care avem tineri care vorbesc uh, nu doar cele trei limbi care sunt predate în școlile noastre, ci pre, uh, vorbesc și încă una sau două limbi materne, italiana, portugheza acasă, uh, învață engleza, germana, franceza la școală. Oricum, una dintre aceste limbi uneori poate să le pună probleme în parcursul școlar, prin urmare trebuie să facem diferența între limbă maternă, respectiv limbă străină, uh, și să nu supraîncărcăm um, tinerii programul de învățământele acestora. Mulțumesc, doamna Neghel. Da, mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, voi reveni asupra unei întrebări pe care a pus-o doamna Vert în legătură cu drepturile de autor în prima parte a intervenției sale. Președinția este conștientă de faptul că reforma acestor drepturi de autor este foarte importantă și că provocarea va fi concilierea pe de o parte, a circulației, a accesibilității operelor, respectând drepturile de autor și obținerea unei remunerații echitabile. Aș vrea să precizez um, tot la acest punct, după cum am mai spus-o deja, că așteptăm propuneri din partea Comisiei în legătură cu acest subiect. Întrebarea doamnei Helga Truppel în ceea ce privește cultura și relațiile externe. Președinția luxemburgheză este conștientă de faptul că nu suntem decât la începutul demersurilor. Și obiectivul nostru este să ajungem într-un punct în care să putem vorbi despre fonduri speciale, dar este de asemenea o problemă de coerență a politicilor, de mai bună colaborare pentru a folosi resursele disponibile. Trebuie să insistăm asupra transversabilității, a stabilirii unei strategii în care cultura să fie un, un element deja uh, aflat în bateria noastră de calități și cu Parlamentul European probabil că vom reuși să facem aceste lucruri. Întrebarea domnului deputat Stroieschi mi se pare foarte interesantă și vă mulțumesc că ați spus-o. Știu că ați, v-ați asumat ca ministru al culturii problema legată de statistici și că ea a fost în uh, centrul discuțiilor. Lucrurile nu s-au schimbat. Vestea bună este că uh, contactele cu Eurostat au fost reluate pentru ca să avem niște statistici cu adevărat fiabile. După cum știți, Luxemburgul a fost uh, primul pentru implementarea cadrului ESNET și continuăm să fim interesați de acest lucru și vom continua să fim interesați și să avansăm uh, pe acest drum și în cadrul președinției. Mulțumesc! Este foarte important că ați insistat asupra acestor aspecte. Știu că în diferitele anchete de opinie Eurostat în legătură cu consumul, deseori dimensiunea culturală este absentă, spune doamna președintă. Prin urmare, suntem foarte fericiți că ați subliniat toate aceste aspecte. De asemenea, sunt mulțumită că ați fost printre noi, că ați fost dispuși să răspundeți întrebărilor și că aveți o voință clară de a coopera cu comisia noastră. Noi vom fi întotdeauna disponibili din momentul în care vom cunoaște inițiativele și strategiile, vom participa cu siguranță la conferințele numeroase pe care le veți organiza și voi conchide printr-un apel legat de buget. Înțeleg care sunt constrângerile bugetare, le cunoaștem în fiecare țară pe care o reprezentăm, însă problema nu este de, de a adăuga niște cifre, niște norme. Ceea ce trebuie este să nu tăiați resursele. Noi uh, ducem o luptă importantă în Parlament pentru ca să uh, aducem ceva în plus față de uh, ceea ce a fost prevăzut în programul Erasmus. Anul, pentru anul următor nu trebuie să uităm că există o prioritate în diferitele politici. Suntem extrem de preocupați de aceste economii care se fac pentru Europa cetățenilor și Europa creativă. Dar nu uitați că vă ocupați și de cercetare. Partea care se referă la cultură, acea mică parte care se referă la cultură, și la aceste aspecte pe care le-am discutat poate va dispărea și este un lucru disproporționat. De aceea trebuie să continuăm discuțiile pe acest subiect și după ce dumneavoastră veți pleca din sală, dar sper că vom putea conta pe înțelegerea și angajamentul dumneavoastră în legătură cu aceste probleme. Vă mulțumesc! colegi, non fuggite, don't go out, because... Dragi colegi, vă rog să nu ieșiți din sala pentru că trebuie să continuăm cu raportul Stroievski. And so, we continue with the Uh, report uh, on opinion on budget. Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Avem uh, acum avizul și aș vrea să-i rog pe colegi să rămână în sală, pentru că este un punct important. Va trebui acum să examinăm proiectul de aviz asupra bugetului. Este raportul domnului Zdroievski și va trebui să luăm o decizie referitoare la amendamente. Domnule Zdroievski, doriți să interveniți? Nu suntem foarte mulți în sală, dar suntem cei mai buni, cei care am rămas. Da, mulțumesc. Aș vrea foarte succint și precis în același timp să vă transmit câteva informații. Ar trebui să ținem cont de faptul că anul 2016 se anunță a fi un an bun. Creditele de plată au crescut la programele cele mai importante și asta se referă la programele Erasmus cu o creștere de 30% și Europa Creativă, unde avem de asemenea Uh, programul Cultură în interiorul Europa Creativă. De asemenea, Europa pentru cetățeni este și el un program care a avut de câștigat. Dar trebuie să ținem cont de faptul că, practic, această creștere ne permite să uh, facem față întârzierilor din anii trecuți. Deci creșterile nu sunt atât de mari și a, există și un program unde a fost o reducere de 2%. Aceasta se referă la programul cultură în cadrul Europa Creativă. Bugetul 2016, aici sunt îngrijorat doar în legătură cu rezervele pentru programele pilot. Va trebui să cerem o rezervă mai mare și o mai mare marjă de flexibilitate precum și o posibilitate mai mare de a include noi programe prevăzute pentru anii următori. Pe 5 iulie, joi, va trebui să adoptăm 5 puncte. În primul rând să protejăm programul Erasmus+, însă așa cum au spus și colegii de astăzi, va trebui să încercăm să facem ca acest program să fie uh, mai accesibil și mai flexibil. Partea referitoare la multimedia nu a fost supusă reducerilor, însă vreau să vă atrag atenția că Euronet Plus prevede o reducere care are de-a face cu întârzierile de plată. Un ultim comentariu din partea mea. Nu am prevăzut reduceri pentru Europa cetățenilor, astfel încât această linie bugetară să fie protejată și menținută la același nivel. Reducerile propuse se referă la propunerile Comisiei pe anul 2016 și pentru celelalte propuneri nu există reduceri, deci suntem destul de mulțumiți. Mulțumesc! Grazie, colega Zugheschi, per questa... Mulțumesc domnului Zdroieschi pentru această prezentare. Mai există intervenții. Domnul Morgano, da, foarte pe scurs, sunt de acord cu comentariile și observațiile făcute de colegul nostru. Va trebui să insistăm asupra unor puncte importante, pentru că uh, dacă repetăm ceea ce este deja de actualitate, deci ce avem în situația actuală, mi se pare insuficient. Cred că sarcina noastră este aceea de a stabili câteva priorități și există un anumit uh, fundamentalism acum în Europa. Dacă vorbim de alegeri bugetare, cred că aceasta este ocazia cea mai bună pentru a traduce în practică orientările generale. Mulțumesc, Helga, te rog. Da, aș vrea să mă asigur că nu putem accepta în niciun fel reducerile bugetare pentru toate programele, în special Europa pentru cetățeni. Am vorbit deja despre asta, nu are niciun sens să facem reducere acolo, când, pe de altă parte, spunem că dorim să ajungem la cetățeni, să oferim mai multe posibilități pentru ca aceștia să se implice în programe. Cred că aceasta ar trebui să fie linia roșie pentru noi să nu acceptăm în niciun fel reduceri la aceste programe. Bineînțeles că ar fi frumos să avem mai mult buget, dar măcar ar trebui să ne asigurăm că nu avem niciun fel de reducere, pentru că asta ar fi de-a dreptul contraproductiv față de obiectivele pe care ni le dorim noi. Mulțumesc! Da, e clar. Și dacă ținem cont ce s-a întâmplat până acum, sunt uh, absolut de acord cu punctul de vedere al raportorului și a raportorilor din umbră. Va trebui să cerem creșteri pentru a arăta că nu dorim să mergem uh, în urmă, ci dorim să facem progrese și, pe de altă parte, să stabilim niște linii roșii, să nu avem mai puțin decât ceea ce a propus Comisia. Am văzut că s-au făcut reduceri pentru Europa Creativă, pentru sectorul transversal, unde fusese deja prevăzut un instrument financiar, o facilitate care acum a fost supusă unei reduceri din partea Consiliului. Va trebui de aceea să fim foarte atenți ca acest lucru să nu se mai reproducă pe viitor, așa cum s-a întâmplat cu Europa pentru cetățeni. Cred de aceea că raportul acesta este un raport um, esențial, cu un angajament foarte clar din partea raportorului, în special față de Comisia de Bugete, iar în ceea ce privește votul la Comisia noastră este prevăzut pe 15 septembrie. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 august la orele 12. Cu aceasta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și încheiem ședința noastră de astăzi. La orele 15 ne vom întâlni cu cei doi comisari pe care i-am invitat și vreau să cer colegilor și coordonatorilor să insiste pentru prezența lor în această dupămasă aici. Am luptat pentru a avea această audiere care este esențială pentru noi, este de-a dreptul strategică și sperăm să fim foarte numeroși după masă la orele 15. Vă mulțumesc!